coordonarea lui Michel Barnier și ne-am uh, reiterat încrederea uh, de a continua activitatea de negociere uh, și în deplină transparență și acesta a fost un aspect uh, important uh, pentru ca negocierile să aibă succes. Uh, vom urmări îndeaproape acest proces și, bineînțeles, acest concept de level playing field va fi esențial în următoarea etapă. Știm că există constrângeri legate de termenele limită și de procedurile care ar trebui să fie aplicate în vară, dar astăzi nu este intenția noastră să anticipăm această dezbatere. Vom începe mai întâi prin a acționa, sper eu, cât mai curând posibil în urma votului în Parlamentul Britanic și în, uh, în Parlamentul European și va trebui să vedem uh, cum decurge cel mai bine această negociere spre binele european. Evident, uh, ne exprimăm dorința de a avea o cooperare foarte strânsă în continuare cu Regatul Unit unit pe chestiuni economice sau chestiuni de apărare. Am avut de asemenea ocazia de a aborda problema acestei conferințe privind viitorul Europei. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat deja această conferință în timpul dezbaterii privind comemorarea Tratatului de la Lisabona. Resimțim această aspirație a popoarelor, a cetățenilor europeni de a fi uh, și mai mobilizați nu este vorba doar de a vota la nivel național sau european odată la 4-5 ani, uh, iar apoi uh, cetățenii să rămână doar niște spectatori pasivi. Din potrivă, cetățenii europeni, societatea civilă și parlamentele naționale vor trebui să fie mai implicate, iar dorința noastră la Consiliul European este să fim un actor loial, de uh, bună credință, de bună voință pentru a colabora cu Parlamentul European dar trebuie să știți de asemenea că pentru Consiliul European este esențial să își păstreze capacitatea de acțiune pe termen scurt și mediu în ceea ce privește agenda strategică. Uh, și uh, vrem să păstrăm această capacitate de a avansa aceste subiecte extrem de importante care trebuie să ne mobilizeze. Am avut de asemenea ocazia de a discuta despre relațiile internaționale cu accent uh, deosebit pe situația din Turcia. N-am avut o dezbatere foarte mm, amplă asupra Turciei în acest Consiliu, pentru că la anul uh, vom avea ocazia să discutăm despre mizele geopolitice internaționale, însă am vorbit despre solidaritatea noastră de plină cu Grecia și Ciprul, având în vedere evoluțiile recente pe care le cunoașteți. Și, în fine, aș dori să spun câteva cuvinte despre Agenda 2020. Am dorit să prezint uh, în Consiliul European o propunere de metodă de lucru dar și o propunere de agendă strategică pentru anul care urmează. Am uh, dorit să identificăm temele uh, pe care le vom dezbate anul viitor și care corespund priorităților Consiliului. Climatul, după cum ați înțeles, uh, va rămâne un punct central pe agenda Consiliului European. Uh, asta în uh, procesul de implementare a pactului ecologic și agenda digitală va fi un subiect important, iar în primăvară ar trebui să aibă loc un summit uh, dedicat special acestui subiect, pentru că la câțiva ani uh, de la uh, Tallinn um, este important uh, să avem mai multă claritate. Big data, inteligență artificială, implementarea rețelelor 5G, toate acestea sunt subiecte în care ne propunem să fim un actor uh, util. Bineînțeles, și problema migrației va fi o temă care va reveni anul viitor uh, pe masa discuțiilor în Consiliul European și securitatea și apărarea sunt alte subiecte extrem de importante care au legătură cu capacitatea Europei de a vorbi cu o voce puternică pe plan internațional, astfel încât să ne promovăm valorile și interesele și să facem în așa fel încât um, să fim un actor uh, pozitiv, îndreptat spre viitor, într-o perioadă în care lumea se schimbă foarte mult, o perioadă în care valorile sunt puse la încercare și de aceea Europa trebuie să acționeze ca un factor de pace, de prosperitate, pentru a promova multilateralismul. Și acesta este un subiect important. Și, în mod deosebit, vom avea posibilitatea de a pregăti mai multe reuniuni internaționale. Anul viitor vom avea mai multe summituri importante cu regiuni și țări ale lumii. Mai întâi, Africa. Africa, în opinia mea, este o provocare foarte importantă pentru viitorul Europei și sper că în următoarele săptămâni săptămâni uh, și luni, împreună cu Comisia Europeană, vom uh, începe să pregătim uh, diferite parteneriate pentru a obține rezultate concrete. Un alt summit important de anul viitor va fi cel cu China. Am vorbit despre schimbări climatice și acesta este un subiect important pe care trebuie să-l discutăm cu această țară importantă. Și cred că uh, vom avea ocazia să lucrăm din greu pentru a fi eficienți, pentru a încerca să generăm și mai multe rezultate, pentru a ne promova interesul comun în ceea ce privește relațiile strategice și cu alți actori de la nivel mondial. Doamnelor și domnilor, închei uh, această intervenție spunându-vă că ne aflăm uh, în punctul de pornire a, unul, a unui nou ciclu instituțional. Și poate că este o fereastră de oportunitate excepțională pentru viitorul proiectului european. Ne aflăm uh, la 60 de ani de la tratatul de la Roma, după ce uh, Europa s-a mobilizat sub egida lui uh, Helmut Kohl, a lui François Mitterrand, care au visat uh, la un spațiu european comun, la spațiul Schengen, care s-au luptat uh, pentru uh, înțelegere comună, pentru prosperitate și pentru stabilitate. Iar generația noastră politică, pe care o reprezentați și dumneavoastră în Parlamentul European, pe care o reprezintă Comisia și Consiliul European, generația noastră politică trebuie să-și dea întâlnire cu viitorul uh, politic uh, european și există trei cuvinte care mă animă ca președinte al Consiliului. Ambiție, ambiție pentru cetățenii europeni, ambiție pentru a duce mai departe această viziune optimistă a viitorului și încredere. Încredere să um, consolidăm încrederea între instituțiile europene, încrederea în interiorul instituțiilor europene și încrederea cetățenilor europeni în uh, proiectul nostru și în valorile europene și bunul simț, pragmatismul, realismul. Uh, trebuie să fim cu picioarele pe pământ um, și să ținem cont de așteptările cetățenilor europeni care au vise mari și speranțe mari. Această adunare, adunarea dumneavoastră, este inima vibrantă a proiectului european, pentru că dumneavoastră, prin alegerea dumneavoastră directă, reprezentați aspirațiile, visele, speranțele și uneori chiar și um, mânia poporului european. Eu vă întind mâna și um, vă voi sprijini din partea Consiliului European pentru viitorul proiectului european. Mulțumesc. Michel, președinte von der Leyen, prego lei la parola. Mulțumesc, domnule președinte Michel, vă mulțumim. Domnule președinte von der Leyen, aveți cuvântul. Domnule președinte, estimați deputați, în primul rând vreau să-l felicit pe președintele Charles Michel pentru că a prezidat prima ședință a Consiliului. Ce impresionant și a început mandatul. Acum o săptămână discutam în Parlament Pactul European uh, Ecologic iar în ziua în următoare am făcut aceeași propunere în Consiliul European. Iar Consiliul și-a asumat acest uh, scop de a a face continentul nostru neutru din punct de vedere climatic în 2050. Le-am explicat liderilor esența propunerii noastre, adică să transformăm strategia de creștere a continentului. Prea mult uh, uh, această creștere globală s-a bazat pe o idee care e predătoare. Umanitatea a pierdut foarte multe resurse în lupta cu mediul, a dus la pierdere și la poluare. Lucrul trebuie să se schimbe, iar proiectul nostru, Pactul European, merge către un model de creștere care redă planetei mai mult decât ea din partea planetei. De fapt, sunt convinsă că, de fapt, rolul de lider în ce privește protecția mediului și pe o bază industrială puternică și inovatoare sunt două fețe ale aceleiași monede. Pentru a susține această inovație curată, avem nevoie de investiții foarte mari în învățământ și în dezvoltarea capacităților. Dar lucrul acesta a fost întotdeauna în esența uh, economiei de piață socială a Europei. Deci sunt convinsă că principiul acesta pe care îl numesc durabilitate competitivă trebuie să fie principiul nostru pentru viitor al acestei economii sociale de piață din Europa. Doamnelor și domnilor deputați, toate statele membre au puncte de pornire diferite și probleme speciale cărora trebuie să le facă față și să vă dau câteva exemple. Polonia, cum spunea și președintele Michel, va trebui să-și transforme regiunile miniere foarte mari, ca și Germania de Est. Iar Consiliul European a cerut, uh, iar Polonia a cerut în Consiliul European să aibă mai multe fonduri pentru această tranziție. Sunt gata să lucrez cu statele membre în acest sens și încercăm să susținem popoarele, regiunile, firmele dar trebuie să parcurgem un drum foarte lung. Alte state membre au alte probleme. Portugalia, de exemplu, este una dintre țările foarte afectate de schimbarea de climă. Vorbim nu de inundații, de incendii de pădure, de uragane care au, pentru care s-a plătit un preț foarte mare. 60 de oameni și-au pierdut viața anul trecut în incendii. Portugalia a început tranziția către o, această tranziție curată în 2005 și a investit foarte mult își va închide ultima mină de cărbuni în 2023. Deja are un surplus de energie regenerabilă și împreună cu guvernul olandez, Portugalia se ocupă acum de energie verde bazată pe hidrogen. problema Portugaliei este cum să transforme această energie regenerabilă prin Spania și Franța către celelalte țări care au nevoie de această energie regenerabilă. Din perspectiva portugheză, Pactul European uh, ecologic se referă la infrastructura energetică, la interconectivitate și la adaptarea la schimbările de climă. Al treilea exemplu. În Suedia, oțelăriile lucrează deja la producția de oțel fără carbon, liber de carbon. Da, așa este. Pare suprarealist, dar așa este și sunt gata că cred că vor ajunge acolo în câțiva ani, dar ca acest lucru să se întâmple, au nevoie de o asigurare că nu se vor face în fața unei competiții, unei concurențe incorrecte din afară. Au nevoie ca producția de oțel să fie durabilă și vor să rămână competitivi pe piața siderurgică internațională. Aceasta este, de fapt, esența acestei durabilități competitive. Foarte multe state membre în timpul Consiliului au cerut să apară un mecanism de frontieră privind carbonul. Avem nevoie ca să ne protejăm mediul economic, să protejăm mediul și să respectăm regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Doamnelor și domnilor deputați, am început să lucrăm la acest pact acum 5 luni, în acest semiciclu iar în săptămânile și lunile viitoare planul nostru va căpăta substanță. Consiliul va, a aprobat deja acest pact, iar rezoluția dumneavoastră ne va da un impact și mai mare. Sarcina care ne așteaptă este uriașă, dar vom câștiga dacă cele trei instituții sunt împreună, dacă cele trei instituții acționează ca o echipă. Este o sarcină uriașă și săptămâna trecută am văzut ce multă putere este în spatele nostru dacă cele trei instituții colaborează. Doamnelor și domnilor deputați, ambițiile europene au nevoie de resurse adecvate pentru a putea fi realizate. Este esența discuției noastre pentru următorul buget european. Suntem cu toții de acord că propunerea actuală este departe de acest obiectiv Comisia va susține pe deplin pe președintele Consiliului European, pe domnul Charles Michel, în eforturile de a ajunge la un consens echilibrat, echitabil și ambițios. Vreau să îi mulțumesc și președintelui Parlamentului European, domnul David Sassoli, pentru că a apărat cu o voce puternică un buget potrivit în timpul reuniunii Consiliului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sasole. E necesar să fim coerenți în ambițiile noastre și în angajamentele noastre. Sigur, vorbim de agenda strategică a Consiliului, vorbim de orientările politice ale Comisiei. Cele două propuneri sunt congruente, extrem de congruente. Dar dacă vrem rezultate la înălțimea ambițiilor noastre, trebuie să avem resurse suficiente și bugetul e prea mic. Dacă e prea mic, nu există decât o singură soluție. Să discutăm noile resurse proprii ale Uniunii Europene. Și îți mulțumesc, Charles Michel, pentru că ai menționat acest lucru, uh, sistemul ETS, care crește acest sistem, adică ar putea să fie o sursă de res, noi resurse proprii pentru Uniunea Europeană. Domnilor și domnilor eurodeputați, la summitul zonei euro am vorbit despre rolul internațional al monedei euro. Moneda euro este un instrument esențial al suveranității Europei în lume, dar, din păcate, vindem euro, moneda noastră, sub preț. Și lucrurile sunt în mâinile noastre. Noi dorim moneda unică. Noi profităm pe piața unică de o monedă unică. Este cea mai puternică exprimare a colaborării și a coeziunii noastre. Dar trebuie să fim pregătiți să punem pe picioare și premisele structurale pentru, necesare pentru o monedă unică. Asta înseamnă să venim în întâmpinarea, unii în întâmpinarea celorlalți. Uh, trebuie să facem niște compromisuri. Trebuie um, să fie încheiată Uniunea Piețelor de Capital. Întreprinderile și mai ales IMM-urile trebuie în sfârșit să aibă acces la capital pe piața comunică și să poată profita de pe urma lanțului valoric transfrontalier. De aceea avem o piață unică. Dar și Uniunea Bancară trebuie să fie completată. Pentru că trebuie să fie posibil să avem un proces cu supramuneri care, pe de o parte, să reducă riscurile naționale bancare și, pe de altă parte, să uh, facă posibilă o garantare comună a depozitelor. Nu vrem să așteptăm următoarea criză pentru că apoi, sub presiunea timpului, să consolidăm odată rezistența Uniunii noastre economice și monetare. La summit a fost uh, îmbucurător faptul că s-a dezvoltat așa numitul BIC, Uh, instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate. Este un progres foarte important. Au fost stabilite um, elementele uh, principale și um, va fi uh, transpus în legislație acest instrument. Acest instrument va modifica modalitatea în care lucrează Eurogrupul, va îmbunătăți convergența cu privire la reformele structurale, dar acum ce lipsește este un instrument de stabilizare. Și în acest sens, Comisia lucrează la SHORE, uh, acronimul pentru Skills Upgrading Reinsurance Instrument, un instrument de stabilizare care trebuie să se aplice atunci când apar șocuri externe asimetrice. El trebuie să uh, protejeze munca profesioniștilor, trebuie să uh, scadă povara de pe umerii întreprinderilor și să ducă la îmbunătățirea competențelor. Și în final, stimați eurodeputați, câteva cuvinte despre Brexit. Odată ce a avut loc o victorie clară a conservatorilor și a lui Boris Johnson, ne așteptăm acum să se ratifice acordul de retragere până la sfârșitul lunii ianuarie. Și când spun asta, mă uit în hemiciclu, în jurul meu și mă uit la eurodeputații Remain, curajoși, și nu pot decât să vă spun, îmi pare foarte rău, ne veți lipsi foarte mult, vă mulțumesc pentru curaj și pentru că ați fost alături de noi. Sigur, nu o să ne lipsească niciodată cei din spatele meu care uh, strigă în timpul ședințelor și vociferează. Și acum, din fericire, fără voi, vom putea să construim viitorul parteneriat cu Regatul Unit. Noua noastră relație ar trebui să fie cât mai apropiată posibil, în binele companiilor noastre, pentru binele studenților noștri și al numărului foarte mare de europeni, a căror viață se desfășoară pe ambele părți ale canalului Mânecii. Această relație va fi în mod clar diferită de cea de astăzi, pentru că Regatul Unit va fi o țară terță. Comis, uh, Consiliul ne-a dat nouă Comisiei uh, însărcinarea de a conduce următoarea fază a negocierilor. Și vreau să mulțumesc lui Michel Barnier, care a câștigat încrederea tuturor în decursul ultimilor ani. Îți mulțumesc foarte mult, Michel Barnier, pentru dedicarea ta. Calendarul pe care îl avem în față este unul foarte dificil. Uh, până în decembrie 2020 avem foarte puțin timp. În cazul în care nu vom reuși să încheiem un acord până la sfârșitul lui 2020, atunci ne vom afla din nou în această situație de a fi pe marginea prăpastiei. Și acest lucru va dăuna intereselor noastre, dar va avea un impact mai puternic asupra Regatului Unit decât asupra Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană va continua să beneficieze de pe urma pieței unice, a Uniunii Vamale, uh, și a celor 750 de acorduri internaționale pe care le-am semnat cu partenerii noștri. Dar, în mod clar, o, un astfel de rezultat nu este în interesul nostru. Așadar, vom organiza negocierile pentru a folosi cât mai bine posibil această perioadă scurtă de timp. Pe 1 februarie deja vom fi pregătiți să propunem un mandat pentru negocieri. Regatul Unit, da, va deveni o țară terță, dar în cele din urmă, eu sper, sper pentru oamenii europeni și pentru britanici. Sper că vom avea un parteneriat fără precedent, pentru că acesta nu este sfârșitul. Acesta este începutul unor noi relații între vecini și eu îmi doresc să fim prietenii noștri din Regatul Unit și noi să fim buni vecini. Trăiască Europa! Mulțumesc! președinte von der Leyen. Vă mulțumim, doamnă președinte von der Leyen. Dau cuvântul domnului președinte Weber. Vă rog. Lieber Charles Michel, sehr geehrter Herr Dragă Charles Michel, stimate uh, președinte al Consiliului, bine ați venit în Parlamentul European în această nouă calitate, în funcție, în funcția pe care o aveți. Sigur, noi vă Apreciem, știm că sunteți un creator de punți în politică. Am văzut acest lucru în uh, activitatea dumneavoastră politică în Belgia. Deci bine ați venit și mult succes, pentru că aveți nevoie de succes pentru toate sarcinile care vă stau în față, pentru că în ultimii ani Consiliul European a devenit tot mai mult o instituție de blocaj. Și dacă mă uit la rezultatele uh, Consiliului European de săptămâna trecută, atunci marea reușită, această neutralitate climatică până în 2050, e un mare succes, dar în alte domenii, în multe alte domenii, nu sunt rezultate. De exemplu, atunci când vorbim despre costurile pentru neutralitatea climatică și ne uităm la perspective, la cadrul financiar multianual, ei bine, nu s-au mai purtat discuții. Președinția finlandeză a anunțat un rezultat care nici măcar nu s-a discutat afară, ne așteaptă întreprinderile, uh, cercetătorii, uh, primarii, uh, agricultorii care așteaptă să se discute CFM-ul în Consiliul European. De aceea, dumneavoastră veți avea o responsabilitate importantă aici să începeți această dezbatere și să o încheiați. Și despre CFM vreau să vă spun că propunerea președinției finlandeze pentru noi în Parlamentul European este o adevărată provocare nici nu putem să vorbim despre această propunere, despre substanța ei. Ea nu oglindește uh, investițiile pe care le, de care avem nevoie pentru viitorul Europei. Și eu sper să terminăm cu această discuție despre procente și să discutăm despre conținuturi, despre subiecte, despre probleme, nu doar despre cifre. Și sigur, trebuie să terminăm odată cu dezbaterea asta uh, despre uh, contribuabilii neți și bruți, uh, pentru că uh, se spune în Germania că noi finanțăm uh, proiecte, poate în Grecia sau în Spania. Asta este un avantaj pentru contribuabilii europeni și nu o pierdere. În al doilea rând, vreau să vă rog să aduceți mult curaj în dezbaterile în Consiliu, pentru că în ultimii cinci ani am văzut în mod repetat cum subiecte precum statul de drept uh, au fost dezbătute în Parlamentul European, în Polonia, Ungaria, în Republica Cehă, în România, la fostul guvern. Au ieșit oamenii pe stradă, se îngrijorau pentru viitorul lor și dezbaterea aceasta, din păcate, nu s-a purtat în uh, Consiliul European. În această săptămână am discutat despre Malta, unde o jurnalistă a fost asasinată pentru că și-a făcut meseria pentru că a făcut anchetă în niște probleme de corupție ale elitelor statului și premierul s-a retras pentru că a fost nevoie să facă acest lucru pentru că s-au dezvăluit contacte între lumea politică și criminalitatea organizată. O jurnalistă a fost asasinată. Dar aceste chestiuni par să nu fie importante în Consiliul European. Nu se, nu se discută despre ele, deși sunt chestiuni fundamentale care țin de modelul de viață european. De aceea vă rog, aveți curaj, puneți pe ordinea de zi astfel de probleme. Ungaria, Cehica, Republica Cehă, Polonia. Șefii de state și de guvern trebuie să aibă curajul să discute unii cu alții și aceste chestiuni. Și acum, dragi uh, colegi, vreau să mai transmit un mesaj. Noi, PPE-ul, uh, salutăm în sfârșit clarificarea situației în ceea ce privește Brexitului. Da, uh, Boris Johnson are un mandat clar și noi, uh, sigur, putem să dăm binecuvântarea uh, pentru acord. Vreau să-i mulțumesc lui Guy Verhofstadt, care a negociat din partea Parlamentului uh, acest uh, acord și așteptăm acum să se pună în aplicare Uh, acordul. În următorii pași care ne stau în față, trebuie să clarificăm faptul că parteneriatul viitor trebuie să fie unul de prietenie. Cu toții ne dorim relații strânse, mai ales aproximativ 50% din uh, britanici care vor parteneriatul. La aceștia ne gândim foarte mult, dar un lucru trebuie să fie foarte clar. O țară care este în afara Uniunii Europene nu poate să beneficieze de, de aceleași condiții ca și când ar fi în interiorul Uniunii Europene. Și cine vrea accesul la piață trebuie să accepte regulile noastre de piață. Asta se aplică și la City of London și la produsele agricole. Fiecare trebuie să respecte standardele noastre. Și aceștia, acestea vor fi criteriile după care vom evalua discuțiile viitoare în care Parlamentul European joacă un rol central. Brexitul este o eroare istorică, dar acum dorim să punem în aplicare această decizie în parteneriat și să discutăm toate chestiunile care țin de vecinătatea noastră. Și pe final, o rugăminte. Um, din păcate, la ultimul Consiliu European a fost un uh, dezastru pentru țările din Balcani, uh, pentru Macedonia și Albania. Uh, s-a creat foarte multă frustrare în această regiune și de aceea am o rugăminte urgentă. Dacă veniți după următorul summit, summit european în Parlamentul European, noi, PPE-ul, vă rugăm ca atunci Consiliul European să dea undă verde pentru negocierile de extindere pentru aceste state, pentru că trebuie să întindem mâna Balcanilor Occidentali, dacă nu, nu, vom, nu va putea fi stabilitate în această regiune. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna președinte Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Charles Michel, în numele socialdemocraților, vă urez bun venit în Parlament și vă dorim succese, sperând ca președinția dumneavoastră să fie puternică pentru a face față provocărilor Europei. Avem nevoie de conducători puternici, curajoși în luarea deciziilor. Avem răspunderi mari, trebuie să atingem compromisurile asumate, inclusiv toate discuțiile care au avut loc în Consiliu dacă vrem să construim o Europa ecologică, socială și inclusivă, trebuie să avem resurse financiare potrivite ambițiilor noastre și avem nevoie de un cadru financiar, bugetar solid ca să facem față unei posibile crize economice și să asigurăm siguranța cetățenilor noștri în cadrul unei politici externe și de securitate comune. Apreciem faptul că, de fapt, Consiliul European a acordat în ultimele concluzii obiectivul acesta de a ajunge la neutralitatea climatică pentru 2025, în ciuda rezistenței unor state membre. Problema asta trebuie dezbătută când vorbim despre viitorul Europei. Nevoia de a schimba regula unanimității, pentru că numai în felul acesta vom reuși să înfruntăm provocările care ne așteaptă. Deși concluziile Consiliului merg în direcția bună, cadrul financiar multianual a fost elefantul alb din încăpere pentru că tăierile pe care le vrea Consiliul sunt inacceptabile. Grupul nostru va împiedica ca să se accepte acest cadru financiar, pentru că avem nevoie de altceva pentru perioada. Propunerea Consiliului este ireală. Bani mai puțin pentru coeziune, pentru agricultură, mai puțin bani pentru conectarea Europei, pentru gestionarea frontierelor și menționez doar câteva aspecte. Deci propunerea aceasta are finanțare insuficientă pentru politica de uh, investiții și pentru atingerea obiectivelor climatice și mai grav nici măcar nu se menționează fondul de tranziție corectă, partul verde, verde european și garanția pentru tineri, pentru copii. Am spus acest lucru și îl repet acum. Este imposibil să facem mai mult cu mai puțin. Dacă vrem să nu rămână nimeni în urmă pe drumul nostru, Consiliul trebuie să aibă un cadru financiar puternic. Bugetul Uniunii Europene are un rol cheie, dar trebuie să fie completat cu resurse proprii, suplimentare și cu mai multe investiții la nivel național. De aceea cerem introducerea regulii de aur din pactul de stabilitate și creștere pentru a include aceste investiții durabile în regulile fiscale. Astfel s-ar da un impact uh, investițiilor ecologice iar ideea de a include pilor, pilonul social în semestrul european să nu fie doar un exercițiu simbolic, Condiționalitatea socială trebuie să fie inclusă pentru a lega fondurile structurale de îndeplinirea pilonului social. Domnule Michel, dacă vrem să avem succes, avem nevoie de empatie și pedagogie. Numai exercitând empatia și pedagogia între cetățenii noștri, putem să înțelegem marile beneficii de a avea o Uniune mai puternică. Și vreau să spun ceva și despre Brexit. Voi folosi această intervenție de astăzi ca să transmit un mesaj clar uh, de recunoaștere și eurodeputaților britanici care în timpul acelor 46 de ani au făcut istoria democrației noastre europene. Vorbeam despre a 10 aniversară a tratatului de la Lisabona, iar colegul nostru Richard Corbett a fost raportorul acestui parlament pentru tratatul de la Lisabona. Merită respectul nostru, merită recunoașterea noastră, merită de asemenea dragostea noastră personală și mai e ceva foarte foarte clar. Nimeni nu o să poată să vă ia, și anume orgoliu de a fi fost parte din istoria proiectului european. Vă mulțumesc tuturor! Grazie. Mulțumesc, președintele Cioloș are acum cuvânt. Presidente domnule președinte doamnă președinte domnule președinte dragă charles bine ați uh, venit în parlamentul european și felicitări pentru noua funcție asumată. avem uh, mare încredere și mare speranță în uh, demararea acestui nou mandat pentru că în consiliul european avem nevoie de un adevărat partener un adevărat partener care să aducă teme și subiecte europene pe masa discuțiilor pentru a avansa. mesajul al uh, cetățenilor europeni la ultimele alegeri a fost foarte clar, iar acum uh, ține de noi să-l punem în aplicare. Sunt sigur că tu și cu puterea ta de negociere și viziunea ta uh, de negociere vei putea aduce acest nou suflu, acest nou vânt de care avem nevoie pentru a avansa împreună. Primul Consiliu European pe care l-ai prezidat a adus vești bune cu angajamentul uh, pentru climă în perspectiva 2050, dar simțim uh, totuși că în Consiliu mai sunt uh, state membre care nu au o suficientă hotărâre pentru a avansa și pentru a pune în aplicare acest obiectiv. E foarte bine să avem obiective și de altfel acesta este un pas înainte, dar trebuie să le și punem în aplicare. Și aici există um, Uh, sarcina Comisiei de a veni cu propuneri. Avem nevoie să dăm curaj statelor membre pentru a-și asuma această răspundere și pentru a face acest pas înainte. Bon, uh... Este clar că trebuie să transformăm acest proiect climatic într-o oportunitate și este important uh, ca statele membre, chiar dacă pornesc de pe poziții diferite, să înțeleagă că această luptă împotriva schimbărilor climatice este o reală oportunitate. Iar acest lucru trebuie să fie clar și trebuie să fie uh, transpus în cadrul financiar multianual, care trebuie să fie un real instrument care să ne ajute să generăm rezultate în materie de schimbări climatice, în materie de uh, transformare digitală și alte obiective importante modul în care CFM-ul poate să fie un adevărat instrument și nu doar o negociere între statele membre, cât câștigă unii și cât uh, pierd alții. Uh, este un mod la care mai trebuie lucrat și, în opinia mea, va fi singura modalitate prin care putem lua o decizie asupra perspectivelor uh, bugetare, doar dacă înțelegem că acest CFM este un instrument pentru a ne pune în aplicare ambițiile politice și nu doar un uh, loc uh, de târguială între cine câștigă și cine pierde. Referitor la perspectivele bugetare, în opinia noastră, ar fi groaznic uh, să măsurăm între cât dăm uh, politicilor clasice vechi și noilor politici prioritare, pentru că avem nevoie de o modernizare a politicilor clasice și mă refer aici la politica agricolă comună și la politica de coeziune, pentru ca aceste două politici uh, să poată um, îndeplini ambițiile noastre și nu trebuie să slăbim aceste politici. Iar Parlamentul European tocmai în această direcție va merge. De asemenea, sprijinim foarte mult mult un uh, buget european puternic nu doar uh, prin contribuția statelor membre. Trebuie să facem pași uh, importanți înainte și în ceea ce privește resursele proprii, pentru că altfel nu o să încetăm niciodată să vorbim despre un buget uh, care va fi rezultatul negocierilor între statele membre legate cine pierde și cine câștigă. Așadar, dezvoltarea resurselor proprii este un prim pas important înainte pentru ca bugetul european să fie clădit pe baza obiectivelor europene. Și în cele din urmă aș dori dori să mă refer la Brexit. Regretăm rezultatele alegerilor din Regatul Unit, dar măcar acum cel puțin avem mai multă claritate legată de ce se va întâmpla și Parlamentul își va asuma responsabilitatea în acest sens. Aș vrea însă să profit de această ocazie uh, pentru a le mulțumi colegilor pentru credința lor în proiectul european. Ei au transmis un mesaj foarte clar uh, poporului britanic că acest Brexit nu este sfârșitul uh, poveștii noastre împreună, ci vom rămâne parteneri și vom uh, rămâne încrezători că britanicii care cred în uh, proiectul european vor rămâne alături de noi și vom găsi o cale potrivită de a colabora și de a lucra împreună. Îi mulțumesc lui Michel Barnier și îi mulțumesc și lui Kiefer Hofstadt pentru ce au făcut în aceste negocieri și încă mai avem lucruri de făcut pentru a avea un acord puternic cu vecinii noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, președinte! Mulțumesc foarte mult! Acum, doamna Keller, vă rog, aveți cuvântul. Dear colleagues, while the heads of state and government... Dragi colegi, în timp ce s-au întâlnit șefii de state și de guverne la Bruxelles săptămâna trecută, conferința COP25 de la Madrid tărăgăna. Deci poate că ar fi mai bine ca anul viitor șefii de state și de guvernă să meargă la Glasgow, la COP26 și să arate astfel importanța pe care o acordă problemei protecției climei, dacă într-adevăr acordă importanță. În lumina uh, rezultatului dezamăgitor de la Madrid, ne-am bucurat să vedem acordul privind neutralitatea climatică în 2050 la summit. Este un pas foarte important, dar sigur că acesta este doar un pas înainte, pentru că 2050 E destul de târziu și stabilirea de obiective este doar o jumătate din munca pe care avem de făcut. Contează poate mai puțin obiectivele care se stabilesc pentru mai târziu, și mai mult acțiunile pe care le faci astăzi pentru a atinge aceste obiective. Și pentru aceste acțiuni concrete, discuțiile pentru bugetul pe termen lung, CFM, este oportunitatea perfectă, pentru că bugetul european trebuie să susțină obiectivele climatice, nu să le submineze. Și în momentul de față, propunerile pe care le avem nu fac acest lucru nu susțin obiectivele climatice. În continuare sunt acordate foarte multe subvenții dăunătoare prea puțină protecție pentru climă și pentru biodiversitate. Deci sper că statele membre vor începe să și transpună în realitate cuvintele frumoase. A fost dezamăgitor să vedem că guvernul Poloniei s-a izolat pentru că nu s-a asociat obiectivelor. 70% din polonezi, de fapt, să nu uităm, susțin aceste obiective. Deci sper că guvernul polon se va răzgândi, pentru că cu cât mai târziu încep tranziția, cu atât mai greu va fi și criza climatică nu se oprește la frontierele niciunei țări. Brexitul este și rămâne o tragedie, dar, într-adevăr, nu e sfârșitul. Niciodată nu uh, îi vom părăsi pe prietenii noștri britanici, niciodată nu îi vom uita. Și cine știe, poate într-o bună zi vom putea să spunem bine ați revenit, Regatul Unit, bine ați revenit acasă. Grazie. Onorevole Annemans. Mulțumesc, domnul Annemans voorzitter ehm, heel wat belgen en heel wat. mulțumesc foarte mult mulți belgieni și mulți flamanzi mai ales își aduc aminte de modul în care Nigel Farage a dorit, a anunțat uh, bun venit unui fost președinte de Consiliu din uh, Flandra. Avem acum un nou președinte venit din Belgia al Consiliului European. L-ați ascultat pe domnul Macron. Știți că Macron a aruncat uh, peste bord procesul cu în candidat și l-a înlocuit cu un candidat personal. Iar o caracteristică era Faptul că vorbea limba franceză, vorbea ca toată lumea să vorbească franceză și azi, în felul acesta a ales președintele Consiliului. La noi e complicat, ni se spune că primul ministru care lucruri grele de gestionat, trebuie să acum să gestioneze și situația complicată a Uniunii Europene. Belgia e o țară catastrofală din Uniunea Europeană. Are 11 miliarde de datorii. Suntem în Grecia și Italia. Deci n-am impresia că Belgia poate să gestioneze lucrurile bine. Noi belgienii nu vedem lucrurile așa. De un an nu avem guvern sunt 365 de zile de criză guvernamentală în Belgia și niciun membru al elitei politice din Belgia nu știe ce se va întâmpla. Au avut loc alegeri, alegerile au fost înlocuite de analiza situației care a ajuns la faptul că o să fie noi alegeri ca să ieșim din criză. Această nouă criză guvernamentală. 38 de membri din uh, cele câteva sute, 38 dintre cei care au fost aleși cu guvernul Michel. Deci în Belgia avem un guvern minoritar. Vorbim de uh, alegeri din ce în ce mai aproape. Felicitări, felicitări. Dar uh, există emigrație masivă, iar domnul Michel uh, și-a lăsat baltă propriul guvern și propria țară ca să se ducă la Marrakesh și să semneze un tratat din, de la Marrakech, doamnelor și domnilor, fiind cetățean belgian și trăind în Belgia, vă asigur că președintele Consiliului nu este unificator, ci un provocator de haos politic niciun, grup de, niciun din grupul ID nu suntem favorabil cooperării europene. Suntem ferm împotriva acestei stări a Uniunii, iar grupul ID crede că Charles Michel va fi o catastrofă pentru Uniunea Europeană ca și pentru Belgia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van Orden are cuvântul acum, vă rog. Uh, thank you, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul a discutat foarte multe subiecte importante săptămâna trecută, dar aș vrea să mă concentrez pe Brexit. Conservatorii au câștigat într-adevăr uh, joia trecută, într-o victorie istorică. 365 uh, uh, de membri conservatori uh, au um, câștigat cu 80, la, 80 de locuri mai mult. A fost un vot de încredere în Boris Johnson ca prim-ministru și un mandat de a finaliza Brexitul. A fost o respingere totală a, a partidului de opoziție. Cred că nu va mai fi um, o voință în instituțiile europene de a fi păcăliți de câțiva oameni care arborează drapelul albastru sau câțiva politicieni care vin la Bruxelles uh, să uh, vorbească despre aceste mesaje. Regatul Unit și Uniunea Europeană vor merge mai departe rapid în a dezvolta acest parteneriat flexibil, larg, cu un acord de liber schimb cuprinzător în centrul său și multe alte domenii de colaborare, astfel încât împreună să putem clădi un nou parteneriat uh, între prieteni uh, pentru a face față provocărilor și care ne afectează pe toți. Acesta este marele proiect pentru 2020, alimentat de uh, Uh, sentimentul uh, călduros pe care l-a exprimat premierul pentru celelalte națiuni europene și vă mulțumesc uh, pentru observațiile pozitive făcute aici. Acum este în interesul nostru al tuturor să accelerăm acordul de retragere care va fi votat în Camera Comunelor săptămâna aceasta, astfel încât să putem pleca fără alte întârzieri pe 31 ianuarie, cu condiția să existe eficiență, bună credință și bună voință, după care putem face progrese rapide în negocierile referitoare la relațiile noastre viitoare. Pentru un acord de liber schimb uh, bun și alte aranjamente să poată intra în vigoare până la începutul lui 2020. Aceasta trebuie să fie scopul nostru comun. Îl cunosc pe Michel Barnier și știu că își abordează sarcinile cu acest spirit pozitiv și este dispus să facă tot ce este necesar pentru a se încadra în termene și am încredere că și Parlamentul ne va ajuta în acest proces și vă doresc tuturor un Crăciun foarte fericit. Grazie. Mulțumesc Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Papadimulis. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule Michel, bun venit la Parlamentul European. E prima dumneavoastră vizit aici. Uh, grupul meu politic uh, are viziuni diferite față de dumneavoastră. Nu suntem prea departe de extrema dreaptă, însă avem așteptări mari de la dumneavoastră. Prima chestiune pe care trebuie să o rezolvați este ca de fapt Consiliul să nu mai blocheze ceea ce cere Parlamentul European în conformitate cu vremurile și susținute de comisie, dar care sunt blocate în Consiliu. Vreau să vă spun ceva care mă interesează pe mine în calitatea mea de elen. Domnule Michel, nu este suficient să exprimați cuvinte despre politica agresivă a lui Erdogan care uh, amenință pacea și stabilitatea în Mediterana de Est și care amenință Grecia și Cipru și amenință ideea de a reaprinde o zonă delicată. Nu e suficient să vorbim, avem nevoie de sancțiuni. Sancțiuni menționate în, iunie, în iunie, în octombrie, dar care trebuie să fie pusă în aplicare de ce n-au fost puse în aplicare aceste sancțiuni și, în al doilea rând, pentru a ajunge la obiectivele menționate de doamna van der Leyen privind schimbările de climă și politica agricolă, tehnologia și coeziunea socială și inovația, avem nevoie de bani, de fonduri și având o majoritate mare în Parlament, am spus că avem nevoie de 1,3 miliarde din PIB-ul european. Eu și grupul meu vrem uh, obiective mai ambițioase privind clima, agenda digitală și propunem acest lucru din partea Parlamentului European. Este vorba de o majoritate largă aici, dar Consiliul vine și face reduceri nu reduce cu 30% dezvoltarea fondul de coeziune, 27% pentru dezvoltarea resurse umane și 30% pentru programul Orizont, 48% pentru programul Erasmus față de propunerile Parlamentului. 45% pentru Connecting Europe și dacă comparăm propunerile dumneavoastră cu noul cadru financiar multianual, este vorba de o sporire foarte mare, câteva sute de milioane de euro pentru gestionarea granițelor și o creștere la apărare și securitate. Dar unde este echilibru? Veți continua să ezitați să faceți ce avem nevoie, pentru că am auzit lucruri frumoase de la doamna van der Leyen, de la dumneavoastră, privind politica aceasta de neutralitate climatică, toate astea o să rămână cuvinte goale. Avem nevoie ca dumneavoastră să acționați, să faceți exact ce spuneți. Mulțumesc în numele afiliaților. I stand today as a very Bună ziua! Astăzi sunt un englez foarte mândru, mândru de Nigel Farage pentru succesul Brexitului. Sunt mândru de colegii mei din partidul Brexit. Am reușit cu toții să apărăm democrația din Marea Britanică și sunt mândru de poporul britanic care a mers, au mers în alegerile și alegerile naționale și au uh, susținut din nou uh, Partidul Conservator care vrea să facă odată Brexitul. Știu că au fost mințiți le-ați spus întotdeauna că i-am mințit, dar nu e adevărat. Acum se vede. Și acum vrem să deschidem un nou capitol în istoria marii noastre națiuni, când preluăm din nou controlul granițelor noastre, banilor noștri, uh, legis, legilor noastre. Suntem liberi acum să ne guvernăm țara fără restricții. Viitorul este luminos pentru Marea Britanie. Acum a venit timpul nostru. Premierule Boris Johnson, vă rog, nu ne dezamăgiți. A venit momentul, în sfârșit, să preluăm din nou controlul. Mulțumesc! Onorevole Hübner, un minut. Doamna Hübner, un minut și jumătate. Um. Dragi colegi, ar fi uh, bine să aflu într-o zi unde o să vă duceți când o să părăsiți Parlamentul European. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, de joi seară avem claritate legată de Brexit, iar colegii noștri britanici vor uh, pleca în mod ordonat uh, la 31 ianuarie. Este un moment uh, în care să spunem respectăm, dar regretăm și sper că prieteniile existente vor dura. Parlamentul European este pregătit să-și finalizeze partea din procesul de retragere până la termenul stabilit. Îmi pare rău că prietenii noștri pleacă strategică, dar trebuie să ne uităm acum spre viitor și luăm notă de alegerea strategică a premierului britanic de a limita perioada de tranziție uh, prin legislație internă. Noi luăm uh, în serios această alegere, dar evident uh, regretăm că prin acest act va fi blocat o parte din acordul de negociere. S-a cam zis cu negocierea de bună credință. Noi așteptăm cu interes negocieri constructive, pentru că dacă vrem un acord ambițios. Mandatul nostru pentru negocieri se va baza pe declarațiile politice agreate de comun acord între Regatul Unit și Uniunea Europeană și sper că prin această declarație vom uh, avea cel mai uh, amplu acord de liber schimb cu cuprinzător pe care l-am avut vreodată cu o vreo țară terță și bineînțeles vrem să respectăm uh, Um, condițiile în interesul uh, comun. Nu trebuie să uităm că în paralel uh, cu negocierile, Parlamentul uh, va face toate eforturile pentru a asigura punerea în aplicare a acordului și vom monitoriza îndeaproape aplicarea drepturilor cetățenilor. Vă mulțumesc. A existat un cartonaș albastru din partea doamnei Grapini, însă vă spun că în momentul acesta nu putem accepta. Doamna Grapini, îmi pare rău, nu, put, nu acceptăm cartonașe albastre pentru că nu avem timp, așa că vă rog uh, foarte mult uh, să aveți răbdare. S-ar putea chiar să avem o problemă și cu Catch DI, dar deocamdată nu știm. Acum îi dau cuvântul uh, doamnei Bonafe, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Da. S-au spus lucruri importante aici din partea președintelui Consiliului Consiliului în ceea ce privește pactul ecologic și salutăm faptul că Consiliul în concluziile sale s-a angajat la acest lucru în ciuda obiectivelor de a susține obiectivul acestei neutralități climatice în conformitate cu acordul de la Paris. Suntem conviși de importanța istorică a, part, a pactului ecologic, nu numai pentru mediu, pentru creșterea economică și pentru nivelul de viață în Europa. S-au arătat deja primele rezultate ale acestui pact. Nevoile cetățenilor, infrastructura trebuie să fie în inima politicii europene și să nu analizăm lucrurile în ceea ce privește deficitul bugetar din statele membre. Totuși, am și câteva lucruri de spus. Trebuie să avem investiții în cercetare, acțiuni Așteptăm o angajare din partea Consiliului pentru a finanța pactul ecologic. Avem nevoie de un CFM care să facă față provocărilor și pactul de stabilitate și creștere trebuie să dea posibilitatea statelor membre să acționeze în privința deficitilor pentru a face față obiectivelor din pactul ecologic. Președinta Comisiei are viziune, dar Trebuie să ne asigurăm că avem resursele pentru a merge pe calea dezvoltării. Domnul Verhofstadt, două minute și jumătate. Primul lucru pe care vreau să-l spun domnului Anemans este că ceea ce spus el e un scandal. Sunt uh, mândru că un belgian este președinte al Consiliului European. Dumneavoastră n-ați spus decât prostii. Și dacă nu știți, dragi colegi, dacă este o minoritate în Belgia, ei bine, separatiștii domnului Anemans uh, sunt uh, minoritatea în Belgia. Și domnului Varaj, Faraj și grupului său vreau să le spun că fac foarte multă gălăgie, dar totuși au primit niște, uh, niște locuri în Parlament, nu-i așa? Toată lumea a spus aici că ne va fi dor de colegii noștri britanici, de cei de la laburiști, cei de la Libdem. În orice caz, vă pot spune că pe cei de la Brexit, e bine, eu nu o să le duc dorul absolut deloc. Lăsând asta la o parte, dragi colegi, ă, Parlamentul trebuie să dea, să-și dea consimțământul aici. Și toată lumea spune, da, aprobarea asta va veni automat, că așa se întâmplă lucrurile. Dar procedura de aprobare se va încheia în plenară pe 29 ianuarie. Așa e prevăzut. Dar între timp trebuie soluționată o problemă. Eu am primit de la alegerile din Britania sute, sute de scrisori și de e mail ale cetățenilor britanici care trăiesc în Europa, care sunt în panică, nu știu care e statutul lor. Am primit sute de e mail ale cetățenilor europeni care trăiesc în Marea Britanie și care se tem, nu știu care este statutul lor acolo. Și deci cred că trebuie să rezolvăm această problemă înainte să acordăm aprobarea Parlamentului European pentru tratatul privind Brexitul. De ce, dragi colegi? Cetățenii britanici, europeni, niciodată nu pot să devină victimele acestei decizii, uh, care, în opinia mea, nu este una foarte inteligentă, decizia <coughs> privind Brexitul. Și vreau să fac apel la premierul britanic, la Boris Johnson, să fie generos în victoria sa și să acorde tuturor cetățenilor europeni și britanici care trăiesc pe continentul european să le confere drepturi de pline așa cum le au astăzi, în mod automat, nici un, fără niciun fel de rezerve, așa cum spune el întotdeauna, no ifs and no buts. De asemenea, vreau să vă spun că tot mai mulți oameni și am să închei cu asta, revin la o altă problemă, și anume de cetățenie asociată pentru cetățenii britanici care vor în continuare să simtă că sunt europeni. Și eu vreau să fim deschiși la această cerere. Vă mulțumesc! Domnul Eichhout acum, un minut și jumătate. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, bine ați venit, domnule președinte Charles Michel, și felicitări pentru primul dumneavoastră consiliu Concluziile legate de uh, aproape unanimitatea legată de acordul climatic, dar o tot numim uh, unanimitate. Însă aveți o discuție importantă legată de CFM, de buget și cred că Există unele țări care vorbesc mereu despre acțiuni climatice și una dintre aceste țări este propria mea țară. Uh, poate că acțiunea climatică înseamnă că trebuie să faci ceva cu bani. Poate Olanda, dar și Danemarca și Suedia și Austria, probabil și Finlanda când nu o să mai fi, dețină președinția, o să-și uh, transpună ambițiile și într-un buget mai mare care să poată ajuta aceste țări uh, să aibă o tranziție justă în materie climatică. Al doilea aspect și este o întrebare pentru dumneavoastră uh, nu dumneavoastră, dar Consiliul uh, a avut nevoie de un an și jumătate pentru a se pune de acord asupra țintei pentru 2050 și acum avem nevoie doar de un avem doar de doar un an la dispoziție până ajungem la Glasgow și în uh, septembrie avem summitul UE-China, când Europa trebuie să fie gata. Cum vă veți asigura că Consiliul va fi pregătit uh, pentru um, acțiunea climatică 2030 până la uh, summitul UE-China de la Leipzig? Aș vrea să aflu un răspuns și sper că vă pot felicita pentru acest rezultat în iunie. Mulțumesc, domnul Bey, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, doamna președinte a Comisiei, domnule președinte al Consiliului. Asistăm astăzi la balul acesta al celor care sunt perdanți. Tot PPE-ul și Guy Verhofstadt regretă alegerea democratică a poporului britanic. Verdictul de la urne este invers față de ceea ce a spus uh, Ați făcut fel și fel de manevre ca să împiedicați Brexitul. De multe ori ați încercat să adoptați un text care era obiectiv vorbind împotriva voinței poporului britanic, un text care era împotriva Marii Britanii și inacceptabil pentru Camera Comunelor. Iată, rezultatul alegerilor legislative este o dublă victorie pentru Boris Johnson, o victorie democratică S-a respectat referendumul din 2016, adelegerea poporului severan și și-a dus la termen negocierile și a făcut oficială ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Este o victorie politică, a adunat poporul și a dat familiei sale politice cel mai mare succes electoral în ultimii 30 de ani a scăpat de, mondia, de globalizare și de multe alte lucruri. Iar acum, în negocierile care o să înceapă după 31 ianuarie, să vedem ce facem. Nu, Boris Johnson va apăra interesele națiunii sale și noi trebuie să apărăm interesele națiunilor noastre în relația cu Marea Britanie. Trebuie să împărăm interesele națiunilor europene și să nu ne fie frică de concurență. Concurența există și în interiorul Uniunii Europene stres statele noastre. Mulțumesc! Domnul Lundgren, un minut. Tack för ordet, fru talman. En av de hetaste politiska frågorna nu, är miljön. Debatten den är både infekterad och... Mulțumesc foarte mult! Există. Un important uh, moment în Uniunea Europeană ne va permite să lăsăm deoparte toate aceste chestiuni, dar astăzi nu trebuie să uităm alte probleme. Problema persoanelor care intră în Uniunea Europeană